după încheierea dezbaterii noastre din această dimineață. Acum trecem la un alt caz, situația din Nepal după seismul devastator de acolo. Dau cuvântul domnului Castaldo. Grazie, președinte. Parliamo di un... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici de o dramă umanitară care a dus la 800 de mii de morți și la uh, foarte mulți răniți. Uh, foarte multe persoane și-au pierdut casa, 5,6 milioane au nevoie de asistență imediată medicală și 8,1 au nevoie de asistență umanitară. Ce se întâmplă acum uh, în Nepal? Chiar și ploile monsunice care au, vor veni în următoarele săptămâni uh, vor putea să mai uh, distrugă și mai mult lanțul de aprovizionare. Foarte multe orașe, foarte multe sate nu pot fi atinse decât pe jos. Însă problema este că urmează acum uh, și uh, o ar putea să nu mai poate să existe nicio recoltă anul acesta din cauza aceasta. Ar trebui de aceea ca toate fondurile alocate pentru reconstruire să fie continuate. Se întrerupe Domnule Castaldo, spune doamna președinte, vorbiți un pic mai rar. Mulțumim pentru această remarcă. Trebuie, așa cum spuneam, să ne asigurăm că toate fondurile alocate să fie utilizate în transparență și în cea mai bună manieră posibilă, tocmai pentru a da uh, prioritate celor care chiar au nevoie, femei, copii și bolnavi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Demesmacher, un minut. Mulțumesc anderhalve maand na de... Mulțumesc, doamna președintă. La o lună și jumătate după acest cutremur devastator, avem o imagine mai bună în legătură cu situația ajutoarelor din Nepal și situația dramatică de acolo. Este de-a dreptul de necrezut că guvernul nepalez uh, insistă în continuare cu taxe uh, vamale aplicate acestor bunuri de ajutor. Asta înseamnă că uh, cetățenii de acolo, femeile singure, trebuie să meargă de multe ori zeci de kilometri pentru a obține ajutor. Și comunitatea Dalit, care se află pe partea de jos a categoriilor sociale, are o viață foarte dificilă. În mod oficial, ea este recunoscută din 1963, însă realitatea este cu totul alta. Dacă acțiunea noastră nu este mai eficientă, atunci va fi nevoie de foarte mult timp pentru a depăși această situație. E nevoie și de noi structuri uh, statale cu uh, o nouă modificare la nivel regional, local, o modernizare a sistemului de sănătate și de învățământ. Doar în felul acesta putem avea rezultate pozitive și Uniunea Europeană ar putea avea măsuri mai concrete în acest sens. Mulțumesc și acum, doamna Coneșna, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte Orice catastrofă naturală are un impact asupra vieților oamenilor și asupra regiunii. Aceste catastrofe au loc uh, uneori în țări precum Haiti sau Nepal și, practic, rămânem fără cuvinte în fața acestor tragedii. Chiar și înainte acestui ultim cutremur, Nepalul de țară era o țară puțin uh, urbanizată, foarte săracă. Recent, 8 milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar, ajutor care lipsește de multe ori. E drept că și localnicii dau o mână de ajutor, însă să nu uităm că e vorba de oameni disperați. E nevoie de servicii medicale, mai ales în zonele îndepărtate din această țară. E nevoie de asemenea de corturi medicale pentru a distruge infrastructurile, pentru a înlocui infrastructurile distruse. Nepalul și comunitatea internațională trebuie să se asigure mai ales că acei copii care au fost despărțiți de familiile lor trebuie să uh, se reunească cu acestea. Trebuie să ne concentrăm asistența umanitară mai ales asupra copiilor, deoarece aceștia sunt într-o situație extrem de delicată. Există cazuri de uh, înfometare, spun uh, Uh, cei care oferă acolo asistență, chiar și cazuri de trafic de copii. E nevoie de eforturi uh, uh, puternice din partea întregii comunități internaționale pentru că asistența umanitară să ajungă în mod fluid la cei care au nevoie, fără taxe ridicole impuse de poliția locală uneori. Uh, Ajutorul trebuie să ajungă acolo unde trebuie, nu trebuie să constituie obiectul unor târguieri suplimentare în Nepal. Le cer tuturor statelor membre și instituțiilor europene să ajute Nepalul să-și revină. Înainte situația acolo nu era mulțumitoare, însă acum e dezastroasă și există și pericolul apariției unor rele și mai mari. Vă mulțumesc, domnul Man, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul lui aprilie, noi, membrii în delegația Sud, pentru Asia de Sud, am, de, am vizitat Nepalul. Am încercat să motivăm actorii importanți și partidele cele mai importante să aibă, o, în fine, o constituție pe chestiuni de climă, schimbări climatice și alte puncte la care trebuie făcute progrese. Am vizitat mai multe proiecte UE, dintre care o instituție de alarmă de rapidă, alertă rapidă și o niște spitaluri. Nici măcar nu puteam să ne gândim că peste câteva săptămâni sute de mii de, mii de persoane vor pierde viața, 9.000 de persoane într-un cutremur, că vor fi distruse temple, că vor fi sute de mii de răniți așa, și că unele temple pe care noi le-am uh, vizitat acolo nu mai există acum. Însă valul de solidaritate este impresionant. Mii mii de persoane care ajută cu, cu medicamente, cu donator, donatori numai din Germania, de exemplu, 60 de milioane de euro au fost strânși din, în patru săptămâni. În cazul unor catastrofe naturale, Instituțiile de sănătate și uh, autoritățile locale trebuie să fie mai bine în rețea și să aibă un sistem de alertă rapidă pentru care să, ca să acționeze. Acest Nepal fascinant care mă, mă îmi place de atâția ani n-ar trebui să fie lăsat singur. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Lambert, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte eu am prezidat delegația parlamentului european la care s a referit domnul mann uh, la două săptămâni după cutremur. Știm că existau planuri uh, de pregătire pentru cutremure care au fost implementate, dar nu în întreaga țară, dar știm că aceste pregătiri au ajutat și au salvat vieți omenești. Totuși, uh, noi suntem alături de toți cei care și-au pierdut uh, persoane iubite și, în general, față de întreaga țară. Există probleme logistice în această țară din cauza uh, geografiei și din cauza faptului că totul este centralizat, așa cum mi s-a explicat. Iată de ce e nevoie de susținere uh, pentru a ajunge la un acord între partide pentru noua Constituție și pentru guvernele locale, care vor fi esențiale în procesul de reconstrucție. Uh, Acesta ar reprezenta în jur de 50% din PIB, PIB care va avea de suferit pentru că, practic, turismul este principala sursă de venituri în afară de remitențele pe care le primesc. Deci, uh, guvernul trebuie să respecte angajamentele și comunitatea internațională de asemenea. Mulțumesc! Și acum, doamna Șaranzova, pentru un minut. Uh, Nepal is in... Mulțumesc! Nepalul e într-o stare de urgență continuă. Asistența umanitară internațională e crucială și va fi crucială atât pentru a ajuta în mod imediat pe cei care suferiță și cât pentru reconstrucția acestei țări minunate pe care am avut onoarea să o vizitez la un moment dat. Respectarea drepturilor omului trebuie să fie în centrul tuturor eforturilor noastre. Sunt îngrozită când am aflat că cei mai vulnerabili sunt discriminați acum pe bază de castă sau uh, sex. Nepalul trebuie să-și asume datoria de a-și proteja toți cetățenii, inclusiv comunitatea din casta Dalit, nimeni nu trebuie, nimănui nu trebuie să-i se refuze uh, accesul la ajutoare, indiferent de origine. Și copiii, practic, nu au dreptul acum la un uh, drept de bază, și anume educația. Mii de școli au fost distruse. De aceea, reconstrucția școlilor trebuie să fie prioritare. De datoria noastră să facem tot posibilul pentru ca Nepalul să revină la o stare de normalitate. Vă mulțumesc. Domnul Can, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am uh, fost în Nepal acum cu două săptămâni înainte de, tragedie, de tragedie și am văzut uh, toat, cât de frumoase temple există acolo. Am văzut multe situri care sunt distruse, însă foarte 2 milioane de persoane sunt în nevoie, 1 milion, 1 milion dintre ele trăiesc în condiții îngrozitoare și trebuie să facem tot posibilul pentru ca să nu se taie accesul acestor la aceste persoane. Trebuie să încercăm să facilităm căile pentru ajutorul umanitar și să distribuim acesta în mod echitabil către toată lumea. Salut asistența din partea UE, însă este clar că și ONU a subliniat că e nevoie nevoie de mai multă asistență Nepalul are nevoie de un pachet de ajutoare pe termen lung și mai multe uh, sisteme de protecție față de catastrofe naturale viitoare. Comisia Internațională de la Kathmandu uh, are într-adevăr uh, un rol important de jucat și UE trebuie să participe la ea. Mi se pare foarte bine să facem eforturile posibile pentru recuperare, pentru pace și prosperitate și sperăm să fim uniți în toate forțele politice cu cele din Nepal, pentru că este foarte important să se ajungă la un consens politic acum, chiar în Nepal, pe plan intern. Mulțumesc acum Acum uh, trecem uh, numele grupului, grupurilor doamnei uh, Tun. Dăm cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă. Imaginile dramatice pe care le-am văzut din Nepal și care au ajuns la restul lumii în urmă cu o săptămână ne-a atras atenția asupra acestei situații, dar încetul cu încetul interesul dispare. Mulți dintre noi am vizitat Nepalul și nu doar pentru frumusețea acestei țări, ci în special pentru uh, simpatia acestor persoane, pentru spiritualitatea lor, pentru pacea interioară, pentru frumusețea lor ca și persoane. Iar această dramă nu s-a terminat pentru ei, un lucru pe care nu-l putem uita. Marea majoritate trăiesc acum într-o situație de sărăcie extremă noi, în calitate de turiști, mai avem cât de cât o posibilitate de a alege. Spunem că vrem să facem un duș sau că avem nevoie de mai multă apă, că avem nevoie de una, de alta dar în cazul acesta trebuie să dăm dovadă de mai multă solidaritate față de Nepal și dacă dorim cu adevărat să facem ceva, nu putem să nu ținem cont de acest apel la acțiune. În Nepal e nevoie de o acțiune concretă, cu participarea reală a tuturora. Doamnă Tun, întrerupe președinta, ați depășit timpul pe care îl aveați la dispoziție. Doamna Ghilnina, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o relație, am o relație foarte uh, stabilă cu această țară, o cunosc foarte bine și încă de la primele alegeri democratice pe care le-am, uh, la care am fost observator, sunt foarte admiratoare față de acest popor și față de voința lor de a-și reconstrui țara după uh, după um, cu tremurul devastator de acum câteva luni. Există 1,7 milioane de copii care au fost afectați, uh, care și-au pierdut părinții, mulți au fost strămutați și cred că acum este momentul în care Copiii sunt uh, foarte expuși riscului de trafic de persoane sau de a fi luați de către alți adulți. Este de aceea important să acționăm urgent, să avem proceduri care să poată preveni aceste fapte și să recunoaștem în același timp că foarte multe școli au fost distruse și că e nevoie să le ajutăm, să-i ajutăm la reconstrucția acestora pentru ca copiii să poată să se întoarcă la școală și pentru ca să nu se întrerupă formarea lor. Doamnă președinte, monsunul, monsunul va veni în curând, aceasta va avea consecințe pe toată lumea și cred că trebuie să acționăm. Mulțumesc, să dai microfonul vorbitoarei, președinta mulțumește. Mulțumesc, domnul Karski, numele ECR. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Peste 8800 de persoane și-au pierdut viața în acest cutremur. Zeci de mii de oameni și-au pierdut locuințele um, și un număr și mai mare de refugiați. Iată rezultatele acestei, trate- acestei tragedii. S-a vorbit despre cum pot fi trimiși uh, experții în salvare, personalul medic, experți din uh, Uniunea Europeană. De la bun început, Uniunea Europeană a trimis 40 de milioane de euro pentru această catastrofă. Am început dezbaterea în legătură cu tragedia umanitară și o dezbatere în legătură cu apărarea drepturilor omului și a libertăților. Autoritățile din uh, Nepal aplică acum niște taxe pentru furnizarea de asistență umanitară și, din păcate, aceste ajutoare nu sunt canalizate așa cum trebuie pentru a ajunge la toată lumea. Femeile Dalit, de exemplu, sunt uh, cele mai afectate. Această discriminare trebuie să înceteze, iar Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de existența acestui fenomen. De la al de domnul Iacovcici. Mulțumesc, domnul președinte. Se Mulțumesc. Mărimea tragediei care a avut loc pe 25 aprilie și după aceea pe 11 mai ne este demonstrată de numere. Aproape uh, un milion de persoane care au murit, 2,8 milioane de deplasați, 1,7 milioane de copii care au rămas fără familie, 1,8 milioane de persoane care au nevoie de ajutor și 1,5 milioane de persoane care au nevoie de ajutor de orice fel. Patrimoniul cultural a fost distrus și estimările arată că e vorba de în jur de 10 miliarde de dolari care um, uh, au fost distruși. Există în continuare probleme și cu alimentele din cauza culturilor care nu pot fi făcute anul acesta. Comunitatea internațională trebuie să-și ia angajamentul și să ofere fondurile necesare, să ofere ajutor umanitar, semințe pentru cultură și să-i ajute pe oameni să restaureze patrimoniul cultural care a avut de suferit. Trebuie să ajutăm Nepalul pe cât posibil pentru ca comunitatea internațională să îi ajute în general. Mulțumesc uh, și acum Lopez Vermejo pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început voi spune că tot ce le se întâmplă oamenilor trebuie să ne uh, intereseze. Pare că lumea e un loc ostil. Efectele catastrofelor naturale, mai ales asupra sărăciei, sunt inevitabile. Din cauza de sărăcie, însă realitatea diferită. Nepalul nu e o țară pe care să nu o știm. E o țară care e sclava rețelelor de globalizare impuse de Occident. Peste un sfert din PIB depinde practic de banii trimiși de cetățenii care sunt în exteriorul țării și lucrează ca sclavi de multe ori. Sunt oameni care sunt uh, practic uh, complet blocați de datorie. E un cer vicios pe care trebuie să-l întrerupem. Trebuie să fim solidari, însă suntem departe de asta. ONU spune că e nevoie de cel puțin 300 de milioane de euro doar pentru catastrofa umanitară, fonduri care nu au fost încă deblocate, din păcate. Acum, cash de ai, șapte cereri avem. Domnul Kelly, mă scuzați, vă dau cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Kelly. Mulțumesc, mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este o tragedie care a avut loc și care în continuare se desfășoară în Nepal. 9.000 de oameni au murit, foarte multe persoane au rămas fără acoperiș, fără școli și oricine poate trebuie să-i ajute. Comisia a trimis deja foarte multe fonduri, Statele Unite au trimis 10 milioane de dolari și Marea Britanie 6 milioane de lire. Trebuie să întrebăm de aceea dacă acest ajutor însă ajunge la oamenii care chiar au nevoie de el. Mai ales uh, mă refer aici la populația Dalit. Trebuie să fim conștienți și să ne asigurăm că ajutorul ajunge la aceștia. Și o altă întrebare Există prea multe ONG-uri care lucrează acolo. 16 din am auzit uh, ONG-uri. Cred că ar trebui să fie poate mai puține, dar care să lucreze mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum începem procedura intervențiilor spontane. Începem cu domnul Șogor. Un minut. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. Oamenii din Nepal au trecut printr-o situație foarte dificilă în urma cutremurilor care au lovit țara luna trecută și uh, sunt alături de ei. Aș dori să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu miile de refugiați tibetani care locuiesc în Nepal, pentru că mulți dintre ei nu au cetățenie nepaleză și, prin urmare, sunt invizibili, practic, pentru statul nepalez. Tibetanii din Nepal nu își au uh, drepturile de bază garantate pentru că uh, Constituția se aplică doar cetățenilor nepalezi. Mai mult, Nepalul nu este parte la Convenția ONU în ceea ce privește statutul refugiaților. Este uh, neliniștitor faptul că în astfel de momente grupurile cele mai invizibile sunt și cele mai vulnerabile, așa că aș vrea să cer guvernului nepalez să își modifice Constituția, astfel încât cel puțin drepturile bazice să fie garantate pe, pentru populația care se află pe teritoriul său, în special în momente de criză. Mulțumesc, domnul Frunzulică. Un minut. Mersi beaucoup, madame președintă. Euh, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Îndemn instituțiile europene și statele membre UE să sprijine în continuare procesul de reconstrucție din Nepal și să crească asistența umanitară oferită acestei țări. Vreau să transmit condoleanțe familiilor victimelor și să-mi uh, ofer solidaritatea față de persoanele care au suferit de pe urma acestui cutremur devastator. Îi mulțumesc statului nepalez și comunității internaționale pentru eforturile pe care le fac pentru a reconstrui această țară. Totuși e adevărat că se pot face mai multe pentru operațiunile de căutare și salvare. Trebuie ajutați cei care locuiesc în zone îndepărtate unde e greu de ajuns. Trebuie asigurat un uh, acces pentru toate um, ajutoarele umanitare. Trebuie făcute eforturi pentru a reduce efectele acestui dezastru. UE trebuie să fie uh, cod la cod cu Nepalul pentru a ajuta această țară să se dezvolte și pentru a putea mobiliza ajutor internațional. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că victimele acestui cutremur au multe de suferit, tocmai pentru că și țara mea, Grecia, trece foarte des prin cutremure. Avem uh, în Nepal 9.000 de morți și Cam 8 milioane de persoane suferă acum uh, în, de, de situația de criză umanitară. Trebuie să avem uh, solidaritate față de această țară și, în primul rând, trebuie să ne concentrăm mai întâi pe construcția noilor locuințe, pe aprovizionarea și îngrijirea medicală, și, uh, și pe ajutorul umanitar, pentru că aceasta trebuie să vină peste toate, chiar și trebuie să ajungă peste tot, trebuie să ajungă și în regiunile foarte îndepărtate și la cei care chiar au cel mai mare de nevoie. Mă gândesc la părinții și la copii, la copii care și-au pierdut părinții și care au nevoie de protecție deosebită. Doamnă președinte, noi uh, trebuie să reacționăm la aceste nevoi și mai repede pentru ajutor umanitar. Mulțumesc, domnul Pospișil, are cuvântul. já tu debatu pozorně poslouchám. doamnă președintă am ascultat cu foarte mare atenție această dezbatere și bineînțeles că trebuie să ajutăm, însă la acest moment trebuie să ne asigurăm că distribuirea ajutorului este echitabilă, astfel încât să nu mai existe grupuri care nu primesc ajutorul și pentru că acest ajutor să fie eficient. Ca și alți colegi am fost șocat de ceea ce am citit în mass media lucruri pe care le-am auzit uh, și de la voluntarii cehi care se află acum acolo și care ne spun că există grupuri care nu primesc niciun fel de ajutor umanitar. Indiferent că e vorba de sărași, de copii uh, sau de anumite minorități. Iată de ce cer ca în rezoluția noastră să atragem atenția doamnei Mogherini să dialogueze cu guvernul nepalez

Doamna Grapini, ați vorbit foarte, foarte rapid. Doamna Suica acum, pentru un minut. Mulțumesc. Mulțumesc. Am fost cu toții șocați um, când am aflat ce se întâmplă la o lună după această tragedie din Nepal. Trebuie să asigurăm fonduri suficiente și trebuie să asigurăm de asemenea uh, o utilizare transparentă a fondurilor acolo. Știm că și înainte de această tragedie Nepalul era o țară subdezvoltată, săracă, 50% din PIB provenea din turism, uh, procent practic dispărut acum. De aia e nevoie de ajutor

fondurilor financiare ale ue destinate asistenței umanitare în nepal este de apreciat dar ceea ce trebuie să facem este să continuăm împreună să reconstruim nepalul pe principiile unității și solidarității în așa fel încât civilizația nepaleză să continue să ofere protecție și bunăstare cetățenilor săi. Merci, je vais donc repasser la parole au nom de la vice-présidente. Acum am să dau cuvântul uh, reprezentantului înaltei reprezentante a Uniunii Europene, doamna Kalina Lukashevica. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor eurodeputați. În numele înaltului reprezentant, vicepreședinte Mogherini, vreau să salut adoptarea acestei rezoluții în regim de urgență în legătură cu situația din Nepal în urma cu tremurelor de pe 25 aprilie și 12 mai. Există o legătură foarte strânsă, o prietenie între Uniunea Europeană și statele membre și Nepal. Uniunea Europeană și-a exprimat deja simpatia și solidaritatea UE față de pierderile de vieți omenești și uh, devastarea fizică a caselor, a infrastructurii și a siturilor care sunt patrimoniu. Un dezastru de acest fel are însă nevoie și de acțiuni, nu doar de vorbe. Uniunea Europeană și statele membre au fost foarte rapide pentru a da dovadă de solidaritate tangibilă față de poporul nepalez. Chiar imediat după cutremur și în urma apelului făcut de guvernul nepalez, a existat o expresie clară a solidarității UE. Comisia Europeană a oferit 3 milioane de euro în susținere umanitară pentru a susține în special așezările de urgență, îngrijiri de sănătate, logistică și coordonare. Această sumă a fost uh, dublată până la 6 milioane în urma vizitei făcute de comisarul Christos Tilianides, care a călătorit în Nepal alături de doamna Valerie Amos, uh, vice-secretarul general al Națiunilor Unite și coordonator pentru situații de urgență al ONU, pentru a exprima solidaritatea UE. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii a fost și el activat pentru a putea oferi ajutor umanitar și experți din statele membre cât mai repede cu putință. Uniunea Europeană a oferit și susținere consulară cetățenilor UE care se aflau în Nepal. În plus, a existat uh, și o alocare de fonduri de 16,6 milioane de euro din fondurile existente de dezvoltare în regim rapid din partea Comisiei. Acestea au ajuns la autoritățile nepaleze pentru a face față nevoilor celor mai urgente. Dragi uh, colegi, uh, ne gândim și la utilizarea instrumentului pentru stabilitate și pace pentru a oferi ajutoarele necesare până în regiunile cele mai îndepărtate, care sunt uh, foarte greu de accesate în urma cutremurului. Acest ajutor ar face față și nevoii de um, clădiri temporare pentru învățământ, pentru că multe școli au fost distruse. Referitor la întrebarea dumneavoastră, referitoare la taxele vamale care au fost reinstaurate, vreau să vă informez care este situația actuală. În urma memorandumului de înțelegere, mă scuzați, vă rog, doamna Lucașevica. Dragi colegi, am înțeles foarte bine că intrați acum în sală, dar vă rog să o faceți în liniște pentru ca oratorul să poată să-și țină cuvântarea în continuare. Honorable members. Doamnelor și domnilor, Vorbim acum despre cutremurul din Nepal și ajutorul pe care îl poate oferi Uniunea Europeană. Dacă vorbim despre reinstaurarea taxelor vamale, trebuie să știm că în urma memorandumului de înțelegere între guvernul nepalez și ONU, care a fost semnat în urmă cu câțiva ani în urmă, ajutoarele umanitare care sunt trimise sunt scutite de taxe vamale. A existat o confuzie inițială la început în primele zile după cutremur, însă acestea au fost depășite și guvernul a trecut la această abordare în mod coerent în urma vizitei făcute de comisarul Stylianides, accelerând procedurile. La sfârșitul lunii mai, guvernul a înlocuit uh, scutirea generală oferită pentru ajutoare și s-au reinstaurat anumite taxe vamale. Sistemul ONU pentru ajutorul oferit de UE a colectat informații în legătură cu această abordare de la organizațiile care se află la fața locului. Și întâlnirea pe care a avut-o ONU cu autoritățile locale a fost tocmai în acest sens pentru a rezolva problemele existente. Și chiar dacă la nivel local nu toate problemele s-au rezolvat, Uniunea Europeană dorește să mențină dialogul cu autoritățile nepaleze în urma contactului care a fost deja stabilit după cutremur. Uniunea Europeană participă acum în mod activ la evaluarea nevoilor de după cutremur și aceasta ar trebui să fie pregătită pentru jumătatea lunii iunie și ar trebui să fie un punct de plecare pentru strategia de recuperare. Uniunea Europeană va participa și la conferința donatorilor, care va avea loc la Kathmandu pe 25 iunie. Mă scuzați, intervine președinta. Vă rog, dragi colegi, vă rog să respectați uh, reprezentantul Consiliului și să vă așezați în liniște la locurile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Nepalul are nevoie și de stabilitate politică pentru a merge mai departe cu dezvoltarea economică și cu procesul de reconstrucție. Sperăm ca Constituția care este așteptată de mult să fie adoptată ca un pas înainte în procesul de pace din Nepal. Acest lucru ar trebui să fie urmat de un sistem mai descentralizat și de instituții responsabile. Alegerile locale ar trebui să aibă loc pentru a restaura legitimitatea și la nivel local. Nepalul trebuie să rezolve și o serie de probleme în domeniul drepturilor omului, în special nevoia de a garanta incluziunea tuturor la nivelul societății și oferirea de uh, justiție și echitate pentru victimele conflictului. Indiferent că e vorba de drepturile omului, de discriminare, de drepturile copilului, acestea sunt priorități esențiale ale strategiei UE în Nepal. Uniunea Europeană a fost un susținător pe termen lung al societății civile, pentru a rezolva problema discriminării și a violenței față de femei și pentru a promova condiții sociale și economice mai bune pentru femei și de asemenea pentru promovarea drepturilor copiilor. Guvernul Nepalului a luat măsuri pentru a preveni traficul cu copii. De exemplu, de după cutremur, guvernul a fost mult mai atent față de posibilitățile de trafic existente și a încercat să crească și conștientizarea publicului larg în acest sens. Unele dintre categoriile care au fost uh, cele mai afectate de cutremur sunt regiunile unde au existat și cele mai um, multe cazuri de trafic cu copii. Uniunea Europeană susține o serie de organizații pentru drepturile omului care lucrează pentru drepturile copiilor și ale femeilor și care sunt active în lupta împotriva traficului cu persoane. Uniunea Europeană a finanțat programe pentru a lupta împotriva discriminării și a problemei torturii, inclusiv susținerea organizațiilor pentru castadalit și pentru alte categorii vulnerabile, cum ar fi femeile și copiii, și mm, în calitate de principal donator, Uniunea Europeană va continua să monitorizeze felul în care se distribuie ajutorul și problema drepturilor omului, problema impunității și a discriminării. Domnilor și domnilor, Nepalul a trecut printr-o tragedie groaznică. Va fi nevoie de timp pentru a se recupera pe deplin. Iată de ce Uniunea Europeană și alte organizații internaționale, parteneri ai noștri, vor susține în continuare Nepalul și populația sa. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de care ați dat dovadă în Nepal. Vă mulțumesc pentru atenție. manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. În mod clar erau și mulți colegi care vă ajutau, vă ascultau, doamna reprezentanta Consiliului. Se încheie aici dezbaterea și votul va avea loc uh, la încheierea dezbaterii, deci peste un minut aproximativ. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Începem acum sesiunea de vot. Vă rog să luați loc și să introduceți uh, cartelele de vot. Avem o cerere de declarație personală. Doamna Perinski, aveți cuvântul. Mr. Perinski, you have the floor. Domnul Perinski, aveți cuvântul working? Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul dezbaterii din 9 iunie și raportul Comisiei de Supraveghere privind Olaful, un membru al Parlamentului, domnul Sarvama, mi s-a adresat într-un mod inacceptabil și insultător m-a acuzat în mod de, că aș fi mințit în mod deliberat și că în mod conștient aș fi încercat să uh, duc dezbaterea pe o cale greșită și a făcut-o într-un mod foarte calomnios. Mi se pare complet inacceptabil ce a făcut și de aceea atrag atenția tuturor colegilor asupra ce s-a întâmplat. În toate deliberările mele, toate declarațiile mele, am exprimat opinii categorice, însă întotdeauna în cunoștință de cauză și întotdeauna încercând să interpretez faptele. Voi continua această dezbatere în Comisia de Control Bugetar, unde pot intra practic pe fondul problemei. Știu că avem regula 164 care nu permite să fac asta acum, însă vreau să spun foarte clar că tipul de procedură din COCOBU trebuie revizuit și actualizat. Mulțumesc, doamnă președinte. we have to bear, we have quite Dragi colegi, avem mai multe cereri de declarații și de răspunsuri, reacții la aceste declarații, deci de aceea vă rog să aveți răbdare. Domnul Sarvama are acum dreptul la replică. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pirinski, îmi cer scuze pentru limbajul folosit la adresa dumneavoastră. Motivul pentru limbajul pe care l-am folosit a fost că eu cred că știu că dumneavoastră știți mai bine atunci cât spuneți că Olaf nu a avut niciodată șansă să răspundă la acele suspiciuni care au fost uh, menționate în uh, raportul anual de activitate al Comisiei de Supraveghere. Asta este ceea ce am spus. Îmi pare rău de formă. Deci sper că veți accepta aceste scuze. Thank you very much. Now, Mr. Gle- Mulțumesc. Domnul Glezos are acum un punct, uh, o moțiune de procedură, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Am cerut să iau cuvântul înainte de dezbatere, dar nu mi s-a acordat cuvântul. Și mi s-a spus că voi lua cuvântul la sfârșitul dezbaterii, dar nici măcar atunci n-am avut posibilitatea să o fac. Așa că aș vrea să vă spun de ce am vrut să am posibilitatea să intervin. La Senatul Roman, în fiecare dimineață, se spunea Hannibal Anteportas. Și în uh, fiecare zi ar trebui să spun, uh, luați mâna de pe Grecia, n-ar trebui să interveniți pentru că poporul elen are propria sa uh, responsabilitate de a lua decizii. Nu aveți niciun drept să interveniți și să-i ajutați pe creditori sau să interveniți în numele lor. Singura soluție Singura soluție aici, singura soluție, repet, ar fi ca Grecia să nu plătească nimic înapoi timp de un an și atunci poporul elen în sfârșit ar putea să-și găsească propria soluție. Mulțumesc, spune președinte, nu a fost neapărat un punct de ordine, dar vă mulțumesc oricum. Domnul Natal, mulțumesc, doamnă președinte. Ce s-a întâmplat aseară aici? A fost uh, o rușine, îngrozitor ce s-a întâmplat. Conform regulii 191, grupul FDD a cerut un vot pentru a suspenda sesiunea. Și acel vot ar trebui să aibă loc imediat. Însă ce s-a întâmplat? Vicepreședintele, vicepreședinta a hotărât de una singură să suspende sesiunea timp de 30 de minute pentru ca voi, dragilor, să veniți uh, aici și să votați Asta arată unul din motivele pentru care mulți oameni percep acest lucru ca fiind uh, o adunare parlamentară de tot râsul. Aveți reguli și respectați, nu? Nu ar trebui să tot uh, inventați procedurile așa cum ați făcut-o aseară. Drept rezultat, noi vom scrie președintelui Schulz, vom cere lămuriri, să spunem că regulile trebuie aplicate la fel peste tot și că noi nu trebuie să fim discriminați așa cum am fost aseară, doar pentru că suntem eurosceptici. Mulțumesc! Well, Mr. Nuttall, uh, the... Uh, Mulțumesc, uh, domnule Nuttall. Ședința a fost suspendată din cauza dezordinii din această sală. În conformitate cu regula 22, poate știți despre, ce, despre ea ceva, fiind că ați fost ieri seara aici, cu siguranță veți putea înțelege ce s-a întâmplat. Procesul verbal al reunilor de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există comentarii? Dacă nu este cazul, atunci procesul verbal se adoptă. Avem o declarație scrisă, numărul 8 pe 2015 cu privire la susținerea continuă a Uniunii Europene pentru eradicarea poliomelitei, care a fost înaintată de către Linda McAvan și alți noi, nouă membri care au obținut 404 semnături, ceea ce înseamnă deci majoritatea